colleagues, um, we'll begin the meeting. My fault for being late, so my apologies. Uh... Stimați colegi, îmi cer scuze că începem cu, reun- cu întârziere reuniunea. Îmi cer scuze și acelor membri care um, și le mulțumesc acelora care au reușit să fie alături de noi. Am avut o reuniune foarte complicată, am început de vreme, am avut foarte multe rapoarte, unii au, unii au trebuit să plece, unii probabil au obosit foarte tare. Bine, poate vorbesc doar despre mine acum. Însă este un punct foarte important cel pe care îl discutăm acum, așa că le mulțumesc colegilor care au venit alături de noi. Se continuă declarația de la New York, continuarea declarației de la New York și mă bucur foarte mult că putem avea acest uh, schimb de opinii cu privire la migrație, migrația reglementată câteva explicații, o prezentare a raportului UE la raportul secretarului general cu privire la acordul global în ceea ce privește migrația reglementată. Majoritatea dintre dumneavoastră știți că doamna Nuțăn este cea care se ocupă de acest subiect în Serviciul de Acțiune Externă al UE. Consiliul General a organizat un summit important în la New York în 19 septembrie, unde s-a discutat despre marile mm, mișcări de migranți și refugiați. Ne dorim un răspuns mai bun internațional la aceste provocări și acest document a fost numit Declarația de la New York. Parlamentul a fost prezent la acest summit la nivel înalt cu, cu trei membri din partea LIBE, o delegație ad hoc, Colegii noștri ne-au spus ce s-a întâmplat acolo de mai multe ori. Ne bucurăm că am participat acolo, am discutat cu doamna secretar de mai multe ori, am fost foarte atenți la întregul proces cu doamna Knudsen. La data de 1 ianuarie am ascultat-o primă oară pe doamna Knudsen cu privire la acțiunile următoare declarației de la New York și a existat și o invitație comună Libe Afet Deve care a fost trimisă domnului Brandi comisarul pentru refugiați pentru începutul anului viitor. Am făcut deja acestea, cred că da, aceste invitații au fost transmise. Uh, dar acum mă bucur să pot să îi urez bun venit doamnei Knudsen pentru a ne spune mai multe despre acest proces și mă bucur foarte mult că a acceptat invitația noastră. Încă o dată vă mulțumesc că vă aflați alături de noi și aveți cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și vă mulțumesc pentru invitație mai multe informații în ceea ce privește acest acord privind migrația. Într-adevăr, e foarte bine că v-ați gândit să aveți ați invitați uh, de marcă, pentru că acum suntem în mijlocul procesului și este foarte clar că dacă veți avea organizate asemenea dezbateri la începutul anului 2018, timpul e excelent, momentul e excelent înainte să Uh, înceapă noile negocieri când vom avea un proiect de text. Ne aflăm la mijlocul procesului cu privire la acest acord, ONU privind migrația. A început totul acum un an cu declarația de la New York, un document foarte bun, la care s-au căzut de acord 193 de state și apoi uh, în septembrie, la un anul viitor, va avea loc o nouă, următoare reuniune. Suntem la mijlocul drumului. Uh, a fost o parte declarația de la UNGA, atunci uh, au participat domnul Lajcak, domnul Grandi, domnul Swing și Louis Harbour care, bineînțeles, cu toți au vizitat și Parlamentul. A fost acest eveniment complementar la care prezența a fost foarte mare. Am arătat faptul că ne aflăm în mijlocul unui proces, trebuie să menținem avântul pentru că există un angajament global, există intenții și aspirații astfel încât să facem pași înainte și să ne asigurăm că acest acord va fi un proiect, un proiect foarte bun la sfârșit, cu cât mai multe țări implicate. Așa că e important să menținem am avântul de până acum și ne mulțumește mult faptul că vă interesează subiectul. În parte e despre migrație, dar trebuie să subliniem și faptul că odată cu acest acord ONU există și un proces mai larg pe multilateralism pe care îl promovăm în acest uh, moment. Sprinim ONU pe domnul Potaras astfel încât să existe un sistem internațional important. Totul face parte dintr-un context mai mare ce facem acum? Ne apropiem de sfârșitul consultărilor. Nu știu dacă europarlamentarii au participat la aceste consultări tematice care au avut loc la New York și în Viena pe subiectele acoperite din declarațiile de la New York. Nu voi intra în detalii, însă vreau să spun că în ultimele șase luni au existat uh, consultări foarte importante. Louis Arbor, pe care îl cunoașteți majoritatea dintre dumneavoastră, e secretarul general pe migrație și el împreună cu mexicanii și suedezii au decis pentru acest acord să facă multe. A fost foarte complicat totul, o um, consultări tematice care să acopere totul, de la drepturile omului, la migrație reglementată, la chestiuni care țin de dezvoltare și consultări regionale, însă au reușit să ne spună foarte multe în ceea ce privește subiecte legate de migrație. Multe părți interesate din statele membre, țările membre ONU din întreaga lume, societatea civilă, ONG-urile, mediul academic, toți aceștia s-au implicat în aceste reuniuni de consultare, astfel astfel încât să se reunească multe informații împreună. Ceva ce nu se mai făcuse într-un mod atât de sistematic, cu un scop precis, colectare de informații, adunare de fapte, de cifre, astfel încât să pregătim procesul de negociere. Pentru fiecare dintre, consult, dintre aceste consultații regăsiți material mult informatic pe uh, Uh, site-ul acestui acord, acestui pact și vedeți și consultările individuale. La sfârșitul procesului de consultare ne pregătim acum pentru ceea ce se numește conferința de pregătire de la Mexic, un, care va fi cogăzduită de mexicani și suedezi din nou. E ocazia să putem să avem o discuție mai largă pentru a discuta despre rezultatele tuturor etapelor de consultare, pentru a face o evaluare a situației în care ne aflăm și unde ne dorim să mergem mai departe, să deschidem discuțiile, să acoperim golurile, să ne gândim ce fel de continuare ar trebui să aibă acest uh, pact privind migrația în curând. Uniunea Europeană e menționată ca fiind unul din participanții de la Mexic, un lucru demn de salutat și cred că, cred că reflectă importanța pe care o acordă ONU unei participări active a UE. E un lucru pe care ne dorim să îl continuăm și cu o mare dinamică. Mexic trei zile și cum ar trebui să menționez acum înainte să fiu întrebată că există și posibilitatea ca membrii Parlamentului să participe ca parte a celor din a celor interesați. Uh, Rezultatul de la Mexic va fi un rezumat din, de la cei doi președinți. Încercăm să sintetizăm tot ceea ce s-a discutat la, în cele trei zile când vor exista multe paneluri de experți. Acest rezumat va fi baza pentru așa numitul Zero Draft, care va fi baza negocierilor în ianuarie-februarie și apoi cred că vor urma șase luni de negocieri intense, o sesiune de trei zile în fiecare lună. Dar atât despre acestea. V-am transmis astăzi și îmi cer scuze pentru faptul că a ajuns târziu. V-am trimis aportul UE care a ajuns la Louise Arbor. Sper că ați primit documentul până acum când Louis Arbor, care a participat la întregul proces, la toate reuniunile cu, cu facilitatorii dumnea ei, va trebui să facă un raport din partea Secretariatului General al domnului Gutierrez, care probabil acest document va apărea înainte de Crăciun sau cândva în decembrie. Raportul va evalua întregul proces și poate va încerca să stabilească cadrul sau o viziune pentru o strategie, o viziune cu privire la viitorul migrației. Să trecem peste prejudecățile din trecut. Va fi un document axat pe viitor, nu ceva tehnic, ceva ce va conține idei, în schimb, și va face parte dintr-un context uh, mai larg de documente. Pentru a pregăti toate acestea, Louise Arbor, pentru că procesul este foarte transparent, uh, Um, și include societatea civilă, UE. Așa că Louise Arbor a întrebat, um, a cerut contribuții și a invitat multe state să se implice și să își aducă aportul. Ce consideră ele că ar trebui să apară în acest pact privind migrația? Uh, noi am avut aportul pe care vi l-am distribuit acum, l-am discutat cu statele membre, sunt niște linii directoare, nimic mai mult de atât, discutate cu statele membre. Pentru că dacă ne dorim ca procesul să aibă succes la sfârșit, atunci e important ca Uniunea Europeană să fie unită. Acest, această contribuție nu oprește statele membre să vină cu contribuții individuale, ci e un fel de contur UE cu ceea ce ne dorim să obținem. Câteva puncte ar fi următoarele. Am uh, venit cu niște idei pe șase titluri diferite, nu vă vor surprinde niciunele dintre ele, pentru că se urmează declarația de la New York, care a fost un document foarte important și foarte ambițios. Și există o convergență în acesta. Sunt uh, conținute toate subiectele pe care va trebui să le aprofundăm sau să le extindem. Așa că, în ceea ce privește ceea ce apare acolo, în primul rând ne-am axat pe drepturile omului, pe drepturile omului pentru migranți, ne-am axat pe, ne-am axat pe protecție și asistență, pe migranții vulnerabili și copii. Și de asemenea și dimensiunea de gen apare aici. Apoi, un al doilea grup de subiecte au de-a face cu ceea ce numim um, cauzele migrației, ce uh, cauzează migrația. Analizăm diferiți factori care îi determină pe oameni să se mute un proces de mobilitate, fie că este cauzat de om, din motive de securitate, chestiuni politice, interne sau dezastre naturale. Toate acestea au de-a face cu cum putem noi să facem cel mai bine față cauzelor migrației și să vedem cum putem să prevenim conflictele, să creștem rezistența, astfel încât să nu se mai ajungă în asemenea situații. Un al treilea grup, mm, bineînțeles, întregul exercițiu ține de puncte principale și de legătură între diferite subiecte, migrația și dezvoltarea. Știm că migrația trebuie urmărită printr-o lentilă de uh, dezvoltare. E ceea ce încercăm să facem, pentru că noi considerăm că migrația poate fi pozitivă pentru dezvoltare și invers. Și aici am discutat despre căi prin care putem să colaborăm cu țările de origine, țările de tranzit, țările de destinație, astfel încât să promovăm aspectele pozitive ale migrației, incluzând aici și posibilitatea de a facilita procesele. Un al patrulea grup e cel legat de guvernanța în migrație și considerăm că este foarte importantă pe întregul glob pentru că, bineînțeles, migrația are loc și pe axa sud-sud cât și sud-nord. Așa că există un interes general să vorbim despre cum putem să gestionăm mai bine și fluxurile migratorii să fie ordonate, reglementate și aici intervin mai multe subiecte legate de frontiere, asistență tehnică, sprijin, cum putem să ne asigurăm că există cooperare în ceea ce privește returnarea, bineînțeles respectându-se întotdeauna drepturile omului într-o metodă sigură și eficientă și un al cincilea grup are de a face cu moduri de a aborda migrația nereglementată, traficul de ființe umane, cum ne dorim să integrăm uh, modele aici, astfel încât să ajutăm statele să îi împiedice pe traficanții de oameni să se organizeze în rețele criminale. Apoi, căi reglementate, un lucru foarte uh, important despre care s-a tot discutat, cum putem să creăm posibilități de angajare, mobilitatea forței de muncă și cum să consolidăm capacitățile din statele gazdă. Într-un fel sau altul, acestea sunt grupurile de subiecte care vor fi abordate, vor fi toate incluse și regrupate în pactul uh, final. Apoi, un lucru important și pentru evenimentul din Mexic și pentru negocieri va fi ceea ce numim mecanismul de continuare, de follow-up. Ne dorim să nu fie un pact uh, care s-a făcut și gata, ci să aibă o continuare. Probabil va fi o discuție destul de îndelungată. După cum știți, una din liniile noastre roșii e că acest document să nu fie unul legal cu o forță de lege, dar avem nevoie de un fel de mecanism de revizuire care să nu ducă la noi structuri, o altă linie roșie, ci un mecanism ușor, un mecanism light care să ne ajute să colaborăm cu statele din lume pentru o continuare a procesului. Sunt foarte multe organizații care pot să fie organizate, Organizația Mondială a Muncii, de exemplu, sunt mulți care ar putea fi Organizația Internațională a Migrației, alte organizații. Uh, un gaz și altele. Însă trebuie să nu creăm noi mecanisme sau să dublăm structuri care ar putea să îndeplinească asemenea sarcini și trebuie să vedem ce uh, ne așteptăm să facă acest mecanism de revizuire. Ne așteptăm să, de revizuire. Ne așteptăm să fie axat pe acțiune, să existe anumite obiective fixate, să fie cele mai bune practici luate în considerare, toată lumea să își aducă aportul. Pentru ca totul să aibă succes, e important să spunem, deși o abordare cu multe părți interesate, vin aportul în toate părțile, până la urmă e un proces interguvernamental. Singura cale în care poate să ajungă la rezultate bune și durabile e să aibă ecouri puternice. Da, ne bucură faptul că migrația e parte din uh, programul de lucru internațional, a fost un efort pe termen lung, însă este foarte clar că o toate celelalte continente, din Africa până în Asia, toți vor trebui să-și aducă aportul la proces dacă ne dorim să fie durabil. De aceea trebuie să creăm o situație favorabilă și de aceea există aceste grupuri diferite și chestiuni de interes în ele pentru toate părțile implicate. Apoi, un cadru care nu are forță de lege și care creează o anumită flexibilitate, pentru că migrația, bineînțeles, este un fenomen de dorată pe care cu toții îl sprijinim, dar înseamnă că avem nevoie de un cadru care să fie destul de flexibil astfel încât să dureze în timp și să țină cont și de viitoare evoluții, să crească și să se adapteze la provocările viitorului. Cam acesta ar fi un uh, contur general și, într-adevăr, dacă um, ne reîntâlnim în ianuarie, vom ști mai multe, pentru că procesul de negociere va fi închis. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. So, colleagues, we have the Mulțumesc. Avem uh, documentul uh, la care s-a făcut referire și pentru cei care s-a ajuns mai târziu, uh, eu uh, eu am um, vorbit despre reuniunea de la New York și um, și uh, contribuția pe care a avut-o comisia noastră și nu numai și vom încerca să facem același lucru la începutul anului viitor și mulțumim pentru această analiză oferită și pentru informațiile oferite. Uh, îmi dorește ceva să ia cuvântul. Stein a fost la New York, deci dacă dorești să deschizi uh, discuția. La ringrați. Mulțumesc, Claude. Aștept să vă puneți căștile. Vă mulțumesc că vă aflați din nou în fața noastră. Vă mulțumesc și pentru informațiile importante pe care ni le transmiteți în legătură cu modul în care evoluează procesul, în legătură cu acțiunile de follow-up. Poate vă aduceți aminte că alături de alți colegi am participat la delegația care s-a deplasat la acest summit și am înțeles cât de mare este importanța acestui subiect într-un context internațional deosebit. E bine să mergem înainte, cred eu, ba chiar cred că am așteptat prea mult și aș dori să vă transmit că în chiar această dimineață, aici în comisia noastră, s-a votat pe un subiect fundamental, central, și anume pe regulamentul de la Dublin, sistemul de azil european. Am vrut astfel să transmitem un semnal puternic cu privire la faptul că împărțim responsabilitățile și ni le asumăm în ceea ce privește primirea acestor oameni. Este foarte importantă dezbaterea care are loc uh, în urma organizării summitului de la New York, care se ocupă în fond tot de același lucru, și anume de o împărțire echitabilă a responsabilităților. E un subiect care, așadar, se ridică în discuție nu doar la nivel european, ci și la nivel internațional. 86% din persoanele mm, strămutate în întreaga lume sunt, în ultimă instanță, Uh, găzduite de țările cele mai sărace din lume, țări în curs de dezvoltare. Acestea sunt acelea care suportă cel mai mult povara migrației. Ei bine, acest tip de discuții ne face mai credibili atunci când, la masa discuțiilor de la New York, de la New York vorbim despre partajarea responsabilităților, Asta ne face mai credibil, ca atare noi în comisia noastră și eu personal vom urmări în continuare evoluția discuțiilor în urma summitului de la New York, vom vedea în ce direcție se îndrept, îndreaptă ele și datorită acestui summit, din fericire, și la nivel internațional, partea cea mai bogată a lumii începe să-și asume răspunderea pentru uh, a-i ajuta pe cei care au cea mai mare nevoie. Mulțumesc! Uh, Mulțumesc, aș vrea să adaug un lucru. Eh, ce a spus Einstein eh, despre Dublin, eh, unde am avut o majoritate covârșitoare, dar un alt aspect reprezintă faptul că ne va ajuta cu pachetul pentru azil și și pentru celelalte grupuri politice este important, fiindcă și în ceea ce privește celelalte, as- a, celelalte aspecte ale pachetului azil și directiva privind calificările uh, sunt uh, importante. Cecil Kenge are cuvântul acum. Grație. Uh, mulțumesc, Claude. Aș dori și eu să-i mulțumesc raportoarei noastre și o felicit pentru rezultatul uh, final pe care îl reprezintă acest document cu adevărat excepțional. Eu m-am întors chiar în această dimineață dintr-o misiune deosebit de importantă din Nigeria, așadar am sosit în această dimineață aici special pentru a putea participa la lucrările comisiei noastre, dar și pentru a vă transmite câteva lucruri direct din teritoriu. Misiunea noastră în Nigeria, la care am participat eu și colegul nostru Lopez, este o misiune de consolidare a capacităților parlamentelor, Parlamentului și Senatului. Și astfel am înțeles mai bine uh, care este rolul și dimensiunea pe care trebuie să-și o asume Parlamentul în orice proces democratic, care este rolul deputaților. Oamenii trebuie să înțeleagă că acest rol nu este unic pentru o singură dată atunci când sunt aleși, ci trebuie să fie un rol permanent care se joacă la toate nivelurile. În uh, acest context, cred că poziția parlamentară, cer scuze, parlamentarilor trebuie să fie fundamentală. Așadar, ne-am, ne-am concentrat pe consolidarea rolului parlamentarului în această misiune în Nigeria, dar am mai vorbit de un element foarte important, pentru că Uh, în această țară va exista în curând un adevărat boom demografic și ar trebui să înțelegem exact care sunt cauzele profunde ale acestei, uh, acestui fenomen. Nu cred că trebuie să ne apucăm să arătăm cu degetul în direcția unei țări și să le atacăm, ci să înțelegem care sunt problemele în mod holistic și să încercăm să le gestionăm. Apoi, putem vorbi de terorism, o altă problemă foarte gravă apoi legătura dintre migrație și mobilitate, canalele ilegale de migrație de care s-a mai discutat, dar putem să discutăm și de problema majoră a schimbărilor climatice, o problemă care a făcut obiectul unui raport de care ne-am ocupat chiar noi, în contextul uh, Africa, țărilor din uh, Africa, Caraibe și Pacific, și în care am analizat declarația de la New York. Am analizat și rezoluția și documentul pe care tocmai ni l-ați prezentat și am uh, solicitat uh, să se pună accentul în mai mare măsură pe refugiații climatici. Sunt oameni care în curând, peste puțină vreme, peste doar câțiva ani, uh, nu or să mai aibă unde să trăiască în țara lor și vor trebui să plece de acolo. Uh, Așadar, sunt de acord cu cele spuse de doamna Schlein mai devreme în legătură cu partajarea responsabilităților și această partajare ar trebui să se facă inclusiv la nivel legislativ. Trebuie să mergem mai departe decât să um, uh, susținem partajarea aceasta. Trebuie să vorbim chiar de uh, legiferare cu acte legislative punctuale care să determine această partajare a responsabilităților. De asemenea, aș vrea să fac un apel M-am ocupat de declarația de la New York, monitorizând fenomenul până în ziua de astăzi și aș dori să continu să fac acest lucru. Și mă gândesc chiar să ajungem până în Mexic, dacă tot este domnul președinte aici, i-aș transmite dorința mea de a continua acest parcurs, pentru că cred că abordarea noastră trebuie să fie tocmai aceasta, o abordare holistică. Mulțumesc! Da, am luat notă de asta. Domnul Sargentini. Thank you, Chair. Chair, I looked at the... Mulțumesc, domnule președinte. Eu am citit informațiile. Acest uh, document de pe 15 septembrie și se pare că se bifează o o căsuță, pur și simplu. Drepturile femeilor, accesul la servicii, migrații, schimbări climatice, etc. Rolul diasporei, migranții, răspunderea avantajată, returnările, integrarea și coeziunea socială și așa mai departe. Și apoi la întrebarea cum, se răspunde că caracterul este neobligatoriu, procesul trebuie să fie ușor, soft în forurile existente, să nu se, să nu se creeze noi structuri și mai ales să nu trebuiască să plătim, mai, să dăm mai mulți bani. Eu nu înțeleg uh, care e avantajul acestui proces, dacă asta este abordarea noastră. Și în lumina activităților pe care le desfășurăm noi ca Uniunea Europeană în ceea ce privește criza azilului și migrației, cum să interpretați acest lucru? Căile juridice, da, puteți spune asta de la New York, dar nu oferim noi asta la ora actuală. Uh, cauzele migrației, dacă ne uităm la Fondul Fiduciar pentru Africa, vedem că la sfârșitul 2017 și la începutul 2017 banii uh, au uh, trecut uh, către țările de, cuvenit mediu și s-au îndepărtat de țările sărace mai de, uh, și, și au fost transferate fonduri către, combat, către protecția frontierelor de la combaterea sărăciei. Și apoi, dacă folosim fonduri pentru uh, a uh, de a le dacă le luăm tinerilor din Nigeria posibilitatea de a face afaceri murdare, evident, uh, cu asta nu facem nimic, nu ne asigurăm că oamenii nu mai pleacă din țările de origine și că nu mai sosesc aici. Și dacă nu facem decât să bifăm căsuțe la ONU, după mine asta nu este o abordare prea bună. Mulțumesc. Îmi cer scuze că te-am întrerupt. Dacă te-am întrerupt, uh, suntem deja în întârziere. Nu, nu e vina ta, e vina mea. Că am început târziu. Mai târziu. Deci, ultimul vorbitor. Și vă rog, pe scurt. Mulțumesc, domnule președinte. Eu uh, n-am fost la conferința de la New York, dar uh, sunt de acord cu ce au spus colegii mei, mai ales uh, vizita în ceea ce vizita în Nigeria, e doar un exemplu În ceea ce privește criticile făcute abordării de viitor a Uniunii Europene. Mă întreb dacă În ceea ce privește migrația, trebuie să avem o abordare holistică. Dar există o abordare holistică a, a problemelor pe care le cauzează această abordare negativă a Uniunii Europene față de migrație. Aici vorba de um, migranții ca fiind o amenințare la adresa identității și securității nucleului european. Deci se dorește revizuirea acestor, uh, acestei abordări negative și aplicării politicilor negative, care dorește să, să facă să aducă în fiecare acord asistență și cooperare și posibilitatea de a pune în aplicare politici de returnare în țările care avem acorduri, fiindcă acesta este un numitor comun. În toate conversațiile noastre cu, ță- cu țările terțe, cu, cu părțile terțe, apare acest lucru și sunt obsedați de returnare, repatriere, care este o consecință a acestei viziuni negative. Noi tot discutăm aici în Parlamentul European, dar aș vrea să știu dacă o astfel de abordare negativă s-a identificat uh, ca fiind uh, un element al problemei și nu ai soluție la conferința internațională de la New York. Mulțumesc, Juan. Dau cuvântul din nou, domnule Nuțân. Dar uh, vreau să subliniez ce a spus doamna Sargentini despre și nu numai despre Dublin și celelalte elemente ale pachetului. E limpede. Bine, s-a vorbit și despre migrația ilegală. Eh, legală, mă scuzați. Și în ceea ce privește căile de migrație legală, eu mă ocup de un dosar în acest sens. Comisia s-a blocat, e blocată, mă rog, dar Parlamentul face progrese și asta vă și Stein. Iar în acest uh, document uh, se spun lucruri foarte bune, dar poate ar uh, trebui să las notă de ce spunem noi și anume că se înregistrează progres în ceea ce este unele legi deloc ușoare și noi spunem Consiliului uh, că e un punct de plecare posibil ceea ce este Dublin, de pildă, dar nu numai apoi și directiva calificărilor și căile legale, mă rog, asta nu e mare lucru, dar se, se păstrează dosarul în viață, dosarul migrației. Deci trebuie să te spun acest lucru, fiindcă nu punem noi bețe în roate, chiar dacă, bineînțeles, procesul și climatul politic nu este deloc ușor. Și cred că ar trebui să se adauge aceste informații acestui document. Um, thank, thank you very much. Mulțumesc uh, și vă felicit pentru propunerea W pentru ce s-a făcut azi dimineața. Sunt cu totul de acord, uh, sunt de totul de acord cu dumneavoastră. Acesta este mesajul cel mai important pe care trebuie să-l transmitem și la Mexic, de pildă. Uh, poate să facă parte din uh, declarația Uniunii Europene și anume că încercăm să înregistrăm progres privind Dublin, privind proiectele pilot uh, din agenda europeană, privind migrația. Acesta este o, imaginea pozitivă, abordarea pozitivă pe care trebuie să o înaintăm și o abordare echilibrată care este extrem de importantă. Deci, pe mine mă tranjează această idee că avem o abordare negativă Asta nu este cel mai important. Noi ce am uh, încercat să facem cu țările partenere din Africa să ce am încercat să avem este un parteneriat, un cadru de parteneriat. Iar această abordare, și se spune foarte clar acest lucru, se bazează pe abordare holistică. O abordare mai largă care încearcă să creeze rezultate bune pentru ambele părți. Pentru a ne nu ne concentra doar asupra migrației, fiindcă știm prea bine că uh, nu dă cele mai bune rezultate pe termen lung și durabile. Deci abordarea holistică este ideea și mă bucur că ați dat exemplul Nigeriei, fiindcă este una dintre țările așa numit prioritare. Deci trebuie să ne, ne să privim imaginea de ansamblu nu e vorba... Problemele sunt multe acolo la nivelul populației, internet, dar pentru Nigeria facem exact acest lucru și am spus acest, asta mai devreme, analizând diversele domenii de politici și migrația este importantă, bineînțeles. Vrem să salvăm vieți omenești, dar bineînțeles, dar și uh, schimbările climatice și domnul Mohamed de la ONU, numărul 2, care sprijină răspicat uh, efectele schimbărilor climatice asupra securității, dezvoltării și circulației persoanelor. Deci, uh, când analizăm uh, pachetele generale de aceste țări, putem să ne gândim la schimbări climatice, agricultură. Bine, nu în toate zonele țării, dar există zone unde e nevoie de, unde există experiența agricolă, unde zonele sunt în uh, recuperare și Nigeria caută experiența aici. Deci, pentru mine, abordarea holistică este cea mai importantă pentru noi, cel puțin această abordare este cea mai importantă. Și să îndepărtăm această idee a, a atitudinii uh, negative. Iar prin procesul de la New York uh, s-a stabilit contextul că migrația este pozitivă, dar trebuie gestionată în interesul ambelor părți pentru a nu se ajunge la pierdere vieți omenești, printre altele. Apoi, în ceea ce privește guvernanța mm, pe mai multe niveluri, sunt de acord, chiar dacă pactul de la New York va fi interguvernamental, cred că participarea um, mai multor părți implicate și am tot circunscripții este foarte importante, indiferent ce facem, ă, trebuie ca autoritățile regionale, locale, parlamentele să fie implicate, deci cred că contribuția dumneavoastră este extrem de importantă și vreau să spun din capul locului că există posibilitatea ca membrii Parlamentului European să participe la conferința de la Maxim și și uh, mă bucură, m-ar bucura să primesc raportul vizele la Nigeria, fiindcă am putea ca toate aceste procese să se îmbine lin pentru, pentru a avea cu toții de câștigat. Cred că... A, Sfera de aplicare a contribuției noastre, negocierile nu au început, deci contribuția noastră este o încercare de a ne asigura că toate chestiunile care sunt importante pentru noi pot că la un moment dat, într-o altă formă, regrupate, să facă parte din rezultate. Deci toate lucrurile care sunt importante pentru noi, pentru statele membre, uh, să se regăsească la un dat împreună, deci este important să fie menționate de la început și ceea ce este plus valoare. Eu sunt de părere că procesul de la New York este un pas înainte calitativ. Schimbă pur și simplu situația. Pentru prima dată am reușit să punem migrația pe harta internațională și uh, să ajungă la ONU, unde se dorește să rămână, fiindcă primește o vizibilitate directă și, și o altă posibilitate de a um, întreprinde măsuri mai progresiste. Iar la ora actuală, e normal să fie neobligatoriu, să nu avem un, un proces juridic. Poate că vă reamintiți la negocierile uh, ultimelor trei uh, acorduri. Unga se vorbește despre asta de trei ani și despre urmare. Acum vorbim, vorbim despre, uh, despre norme obligatorii. Vrem ca grupurile regionale să contribuie să, să, sau să învețe de la ceilalți Iată, de ce, iată aici dumneavoastră jucați un rol foarte important și asta pentru ca toată lumea să simte că aparține acestui proces, că aparține acest proces, astfel lucrurile se pot mișca mai repede. Deci deja avem uh, uh o ide- ideea solidarității manif- manifestată și un partajare de responsabilitate în 193 de țări și uh, implicarea colectivă reprezintă un mare pas înainte. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Și îți mulțumesc foarte mult pentru că vii în mod sistematic și ne prezinți informații la zi. And we are very determined to do so and to Din păcate s-a oprit microfonul domnului președinte. Keep members involved That's unusual for me to do that, sorry. I'm just saying that we'll keep in... Reiau. Vrem să continuăm să ne implicăm. Avem prevăzute câteva acțiuni uh, cu uh, înaltul comisariat pentru uh, refugiați, cu Organizația Internațională pentru Migrație, în Mexic. Avem deci pregătite aceste acțiuni în 2018 deja. Vom continua, prin urmare, să abordăm subiectul în mod organizat, sistematic și Vă așteptăm să veniți din nou să ne informați cu privire la ce se mai întâmplă. Vă mulțumesc foarte mult și le mulțumesc și colegilor pentru contribuții. Colleagues, sorry, um, we're running over a bit over time. Dragi colegi, Vă mulțumesc pentru răbdare. Știu că am întârziat un pic cu programul și ne cerem scuze raportorilor pentru următoarele rapoarte. Domnul Engel este raportor pentru situația drepturilor fundamentale în 2016. Domnia sa se ocupă de problema aceasta a drepturilor fundamentale și a situației acestora în uh, cadrul comisiei noastre. Se ocupă de acest lucru. Uh, este un raport foarte reprezentativ, acoperă o serie întreagă de probleme și reflectă realizările și provocările în ce privește protecția drepturilor fundamentale pentru toți cei care locuiesc pe teritoriul Uniunii Europene. Îi dau cuvântul domnului Engel pentru a ne vorbi de situația în 2016 a drepturilor fundamentale. Franca, ai cuvântul. Mulțumesc, uh, Claude. Nu mă așteptam, e adevărat, nici eu să am uh, parte de o sală plină care să mă asculte într-o joi după amiază. Și uh, voi încerca să fac prezentarea în uh, limba franceză, după care voi răspunde la întrebări uh, în limba în care îmi vor fi adresate sur euh, la situation des droits fondamentaux, fondamentaux dans l'Union européenne en 2016. În ce privește situația drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană în 2016, dar și în 2015, fiindcă am reușit să aglutinăm doi ani, am să pornesc de la următorul principiu. acela dintre dumneavoastră care au fost, prezenți la, au fost prezenți la discuții împreună cu raportorii fictivi, cu ocazia, cu raportorii în umbră, cu ocazia rapoartelor uh, anterioare, nu numai cu ocazia acestui raport, și aici aș vrea să le mulțumesc pentru eforturile făcute și pentru realizările obținute uh, în domeniul, de exemplu, al drepturilor femeilor, în ce privește apărarea credințelor religioase și de altă natură, drepturile persoanelor LGBT. Știu, deci, toți aceia care au contribuit că aceste idei uh, s-a încercat să fie reflectate în raportul acesta. Însă, în mod deosebit anul acesta am considerat că trebuie să concentrăm textul pe câteva domenii majore care sunt de cea mai mare importanță și care ne-au suscitat cele mai puternice îngrijorări în cei doi ani în chestiune sunt probleme care nu apar neapărat în celelalte rapoarte. Problema romilor, de exemplu, violența împotriva femeilor, drepturile persoanelor cu dizabilități, pluralismul în presă și alte subiecte care au fost tratate în rapoarte dedicate recent sau care vor fi în curând tratate în rapoarte dedicate, eu am vrut să fac un rezumat. N-am putut să tratez absolut fiecare temă în acest raport privind drepturile fundamentale. De aceea mi-am spus că avem așa, statul de drept pe de-o parte, migrare și integrare, migrație și integrare de cealaltă parte. Pentru mine acestea sunt cele două elemente fundamentale în anii 2015 și 2016, în domeniul drepturilor fundamentale, chiar dacă și celelalte sunt importante, și ce, cele două domenii de care vorbeam sunt cumva legate între ele. Pentru că trebuie, în același timp, să întărim încrederea cetățenilor în uh, instituții. Se tot vorbește de mai multă vreme de Ungaria, de ceva mai puțină vreme de Polonia, în niciun caz lucrurile nu s-au îmbunătățit, nici colo, nici dincolo, din potrivă. Asistenta mea a realizat câteva filme foarte frumoase pe care vi le voi prezenta în curând în legătură cu actuala campanie din Ungaria pe marginea unei uh, consultări uh, naționale pe marginea unui subiect care în realitate nu există și se numește Planul Sărăș, este pur și simplu incredibil, statul de drept în Ungaria a devenit o adevărată ficțiune și teama că acest lucru s-ar putea întâmpla și în alte state europene este pertinentă și avem deci tot interesul să ne aplecăm serios asupra problemei statului de drept. Pe de altă parte, problema migrației și a integrării. Nu avem cum să scăpăm de problema asta prea curând, în ciuda eforturile făcute de anumite state membre, în ciuda tuturor măsurilor întreprinse de Uniunea Europeană, rămân probleme majore, condițiile de detenție a problemei copiilor, sănătate, educație și așa mai departe. Cu siguranță mai avem mult de pătimit din punctul ăsta de vedere. Și problema aceasta e însoțită și de alte probleme, islamofobia, uh, discursul care incită la ură și alte feluri de fobii, care de fapt provin din lipsa unei reale voințe politice de a lua măsuri serioase împotriva acestor fenomene și de a vorbi de o veritabilă politică de integrare. Uh, politica de, uh, ce scuze, discursul de incitare la ură ține de uh, o gre politică greșită referitoare la informațiile care se răspândesc prin internet. Și asta ar trebui să fie pentru noi o preocupare permanentă. Proiectul meu de raport se concentrează deci pe aceste subiecte și, potrivit regulamentului, raportul trebuie să fie extrem de concis cu atât mai mult am mm, fost nevoit să mă limitez la aceste două domenii mari și dacă veți avea propuneri de amendament, vă rog să țineți seama de acest lucru. Mi se pare foarte normal ca colegii să facă propuneri de amendament, chiar binevenit, voi face și eu. Și sperăm în discuțiile cu raportorii fictivi să fim totuși conciși, conciși să nu depunem un milion de amendamente, pentru că Raportul nu are cum să aibă 50 de pagini în locul celor patru care trebuie să constituie un proiect de raport corect, potrivit regulilor, cu numărul respectiv de caractere impus de acestea. Da? Deci aș vrea să n-aibă 50 de pagini raportul meu. Hai să zicem că nu ne încadrăm în patru. Hai că zici, să zicem că nu ne încadrăm nici în 5 pagini, dar vreo 10-15 pagini nu cred că trebuie să de fie depășite ca să poată transmite un mesaj serios, puternic, concis și la obiect. De aceea îmi cer scuze anticipat pentru acele, față de acei colegi cărora nu le voi putea integra amendamentele, dar vă mai rog o dată, din tot sufletul, vă rog deci să păstrăm raportul acesta pe cei doi ani, 2015 și 2016, cât mai țintit, mai concentrat și uh, mai uh, expresiv. Asta aș dori eu și vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, Frank. pe lângă raportul anual pentru drepturile <laughs> fundamentale, văd că ai făcut și acel apel anual la cât mai um, concise și puține amendamente. Să vedem dacă anul acesta apelul tău va fi urmat de colegi, dar este bine, într-adevăr, să, să încercăm cumva să mm, concentrăm activitățile noastre în acest domeniu, inclusiv prin rapoarte, prin modul cum redactăm rapoartele și îți mulțumesc că ai menționat câteva dintre subiectele principale. Vreau să văd dacă e cineva care dorește să intervină. Domnul Giorec. Just anyone who wants to take the floor. And Intervenție fără microfon din sală. Eh, nu revenim eh, la problematică. Revenim la problema drepturilor fundamentale. Directorul Agenției pentru Drepturile Fundamentale ne-a vizitat recent și n-am să reiau acum uh, lucrurile pe care le-am rostit cu acea ocazie, ci vreau doar să mai insist pe ideea de a vedea dacă se va putea purta un dialog real pe marginea drepturilor fundamentale în Parlamentul European. Va fi ca un fel de test. Spuneam că nu, nu voi uh, repeta ceea ce am spus cu ocazia discuțiilor cu doamna O'Flaherty, dar aș vrea să insist asupra semnificației articolului privind, de exemplu, dreptul, dreptul la viață, respectiv articolului 11, dreptul uh, la cuvânt, dreptul la exprimare, libertatea de exprimare, împreună cu dreptul la informare, fără ca autoritățile publice să pună niciun obstacol în calea acestei libertăți. Și eu sunt de acord că problema migrației este foarte importantă, dar am asistat, de exemplu, în Suedia, la blocarea informațiilor din partea autorităților, publice cu privire la aspectele infracționale legate de fenomenul de imigrație legală. E o problemă de, apoi, problema libertății de exprimare de la articolul 11, care se leagă strâns de libertatea de informare reprezintă de asemenea aspecte fundamentale. Am adresat întrebări din partea domnului O'Flaherty, dar n-am primit am adresat întrebări către domnul O'Flaherty, dar n-am primit din partea domniei sale niciun răspuns. Sper ca în raportul care este acum în pregătire să găsim mai multe elemente. De exemplu, în ce privește și dreptul la educare, dreptul la educație. Articolul 14. Deseori statele garantează aceste drepturi, dar uh, sunt situații în care drepturile acestea sunt atacate. Sunt multe probleme cât se poate de reale în domeniul acesta al drepturilor fundamentale. Sunt țări în care drepturile acestea sunt în pericol. Poate că Poate că pe marginea acestei idei nu suntem cu toții de acord, dar în ce privește paradigma mare, cred că suntem cu toții de acord. Și anume, și, și tocmai de aceea cred că trebuie să dialogăm. Cred că raportul acesta va constitui un fel de test al hârtiei de turnesol pentru a vedea dacă există posibilitatea dialogului, a dezbaterilor deschise și oneste în Parlamentul European, pe marginea unor probleme care sunt cu adevărat fundamentale și care nu durează numai de un an sau doi. Peter Niermüller. Uh, Mulțumesc foarte mult. Aș dori să le mulțumesc domnului raportor și raportorilor din umbră pentru prezentare, pentru proiectul de raport privind drepturile fundamentale. Abordarea aceasta înțeleg că este o abordare nouă. Se bazează pe un fel de colaborare cu cei care se ocupă de raportul național, cred că e, raportul anual. Cred că este o idee bună aceea de a ne concentra pe cele mai importante subiecte iar problema statului de drept este foarte importantă nu doar în uh, Ungaria și în Polonia, ci ca principiu pentru Uniunea Europeană. Pe de altă parte, migrația și integrarea sunt fundamentale de asemenea, nici nu mai are sens să mai discutăm de cât de cruciale sunt aceste probleme. Spuneați că n-ar fi cazul să avem o lungă listă de fenomene, de situații. Totuși, Cred că ar trebui să subliniem măcar câteva elemente legate de drepturile fundamentale și drepturile omului pentru anumite grupuri minoritare. Poate nu numai să vorbim doar de romi sau de evrei sau de persoanele LGBT, ci să arătați că toate grupurile minoritare, toate minoritățile etnice, culturale, religioase trebuie să se bucure de aceleași drepturi, trebuie să se bucure de drepturi egale în Uniunea Europeană și că asta este o chestiune importantă. Sper ca raportorii din umbră și domnul raportor să țină seama și de această considerație. Mulțumesc. Mulțumesc, Peter. Cecil Kienge. Mulțumesc, Claude. Vă mărturisesc că am ascultat cu atenție ce spunea domnul raportor, domnul raportor și anume că situația Uh, că raportul privind situația drepturilor fundamentale din Uniunea Europeană va avea anul acesta o, o, o structură diferită față de anii precedenți. Aș dori să-i mulțumesc pentru efortul său de a introduce mai multă sinteză în text. Sunt de acord cu ideea că rezoluția Parlamentului nu trebuie să rămână un exercițiu steril de strângere de informații. Noi am încercat să mergem dincolo de asta. De aceea consider că textul acesta ar trebui să se integreze fără a se suprapune cu alte rapoarte care se ocupă și ele de probleme ale drepturi, legate de drepturile fundamentale. Pe de altă parte, această sinteză nu trebuie să fie făcută în defavoarea corectitudinii și uh, exhaust, caracterului exhaustiv al acestor uh, uh abordări nu cred că trebuie să uh, mergem împotriva bogăției de conținut a raportului sau a corectitudinii de informație, corectitudinii informării. Nu? Trebuie să fim atenți la acest lucru. Principalele elemente în special pentru grupul politic pe care îl reprezint eu, se referă la alineatele privitoare la migrație. Eu să știți că am citit cu multă atenție documentul dumneavoastră și constat că terminologia pe care o folosește domnul raportor este insuficient de clară și nu ține în suficientă măsură seama de poziția adoptată de Parlamentul European, mai ales în, în uh, rezoluțiile de până acum, concentrându-se exclusiv pe Africa, de aceea eu consider că este dezechilibrată situația în raportul acesta. Pe de altă parte, vorbim de drepturile fundamentale din Uniunea Europeană. Păi, cum? Amendamentele pe care le voi prezenta eu numele grupului meu se referă la migrație. Un element fundamental ar fi modificarea articolului alinatului 8 din proiectul de raport, în care raportorul solicită o uh, distinție între migranții economici și refugiați. Eu aș vrea să insist asupra faptului că în sensul apărării drepturilor fundamentale și drepturilor omului, aceste, această distinție nu se poate opera și să vă explic de ce. E vorba de un raport anual privind drepturile omului și de aceea aș vrea să văd într-un astfel de text ceva care să meargă ceva mai departe. Acum câteva minute și ceva mai devreme, acum câteva ore, am, au, am auzit vorbindu-se despre pactul global și apoi despre declarația de la New York. Sunt documente în care se prevede protejarea tuturor migranților, indiferent de statutul lor juridic. Asta este uh, documentul nostru. De aceea cred că și dumneavoastră în raport ar trebui să mergeți puțin mai departe. Consolidarea libertății de expresie, de exprimare, uh, combaterea discursului uh, incitator la ură, mai ales în uh, rețelele de informații, pe internet, pe Uh, rețelele de socializare. De asemenea, consider că ar trebui să se includă în text trimiteri mai limpezi care să se referă la toate formele de uh, discriminare, nu doar la cele pe care le-ați menționat dumneavoastră acolo. De-al minteri, în uh, discursul uh, nostru s-au numit, sau, sau, s-a vorbit despre ele homofobie, antițiganism, islamofobie, homofobie și așa mai departe. Situația drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană este încă critică, de aceea trebuie să dăm dovadă de vigilență și mai ales de curaj în denunțarea problemelor existente și în propunerea de soluții inovatoare. Am să închei spunând că acestea sunt doar câteva idei de modificare pe care le voi propune prin amendamentele pe care le voi înainta, dar ar fi și foarte multe alte subiecte de abordat în contextul abordării pe care a identificat-o și o propune domnul raportor. Mulțumesc, Cecil. Cred că am să trag aici eu uh, o linie uh, sub care nu mai uh, fac, uh, nu mai notez înscrieri la cuvânt. Este un raport dificil. Pare la început foarte ușor, seducător de ușor să te ocupi de un astfel de raport, dar până la urmă îți dai seama că nu-i deloc așa, nu-i niciodată așa pentru că trebuie întotdeauna analizați uh, parametrii dezbaterilor, modul în care se face abordarea, așa cum arătau și domnul raportor și colegii în cursul dezbaterii. Avem un termen foarte scurt, 27 octombrie, pentru depunerea amendamentelor. Raportorul este cel care va face ajustarea fină dar și eu aș îndemna la ceva disciplină în abordarea acestui raport, așa că îi rog pe colegi să încerce să sintetizeze și să simplifice textele pe care le propun. E foarte bună, după părerea mea, ideea de a concentra raportul de anul acesta, dar până la urmă, sigur, dacă colegii doresc să înainteze amendamente, au toată libertatea de a o face, însă mă bizui pe raportor. Cred că suntem pe mâini bune. Dacă dorești, dorești să mai adaugi ceva, Frank, te rog. Da, mulțumesc pe scurt, Claude, dacă îmi permiți. Mulțumesc pentru aceste intervenții. Îmi dau și eu seama că eforturile de sintetizare și de a prezenta într-un mod mai succint aceste subiecte depind uh, eforturile acestea de apetitul colegilor de a include tot ce se poate include sau nu în textul raportului. Vom vedea, sigur că colegii au toată libertatea de a înainta câte amendamente doresc. Eu îmi păstrez încă speranța să nu ajungem la foarte multe pagini iarăși, așa cum s-a întâmplat în anii precedenți, și să ajungem să prezentăm plenarei o carte de telefon, un anuar uh, în care băgăm toate subiectele care ne trec prin cap și care ar putea să aibă o legătură cât de mică cu drepturile fundamentale. Și aici îi răspund domnului Iure spunându-i că nu mă opun deloc unei dezbateri uh, reale pe marginea oricărui subiect, numai că această dezbatere trebuie să se poarte în cadrul corect. N-ai cum să ignori statul de drept într-un loc, ascunzându-te în spatele a două, trei documente formale care vorbesc despre libertatea de exprimare și despre dreptul la viață. Eu știu ce înseamnă dreptul la viață, dar dreptul la viață nu poate fi un uh, element prin, prin care să relativizăm toate încercările de reducere a drepturilor la exprimare a altora. Nu e acceptabil așa ceva, dar de vorbit vorbim despre tot. Lui Peter am să-i spun că n-am vorbit deloc de drepturile minorităților în proiectul de raport. Știu acest lucru, îmi dau seama că într-un fel sau altul va trebui să integrăm asta, probabil prin intermediul amendamentelor. O să fac și eu un amendament ca să completăm uh, textul și cu acest subiect. Fără îndoială că vor fi și alți colegi care se vor concentra pe acest aspect. Voi încerca să găsesc o formulă care să răspundă solicitărilor. Iar lui Cecil voiam să-i spun așa. Sigur că mai putem discuta. Putem să reformulăm fiecare paragraf altfel decât e formulat acum. Nu mă opun în niciun caz uh, unor discuții nu, nu mă opun idei de a reformula anumite paragrafe sau de a adopta alte abordări pe marginea unui aspect sau altuia. Așadar, nu cred că o să avem probleme în uh, acceptarea textelor pe care le vei uh, transmite spre amendarea raportului. Dar pentru mine un lucru e limpede. Dacă se face trimitere la cei care vin aici din nevoie, de a fi protejați și dacă faci trimitere și la cei care vin aici numai pentru că își doresc o viață mai bună, nu au nevoie neapărat de, um, de protecție. Eu nu spun că ambele categorii n-au nevoie de protecție. N-am spus asta, n-am scris asta și dacă ți se pare că am scris asta, voi reformula așa încât să fie clar că nu asta voiam să spun. Cam asta voiam să vă spun, așadar aștept amendamentele de acum și o să vedem cum le gestionăm. Mulțumesc foarte mult, Frank. 27 octombrie, termenul de depunere a amendamentelor. Bine, stimați colegi, să mergem la punctul 17, raportul Ana Mariei Corața Bild și înainte să începem aș dori să urez bun venit în organizații de tineri din Suedia, MUF, cred că se numesc, da? nu MUF, se numesc MUF. Bine, nu aș fi vrut să nu pronunț corect. Bine ați venit și, bineînțeles, ați venit la invitația doamnei Corața Bild. Bun venit în comisia noastră. Acesta este raportul doamnei Corața Bild, uh, Bild o rezoluție în ceea ce privește combaterea abuzului sexual asupra copiilor. Comisia Libe trebuie să monitorizeze punerea în aplicare a directivei 2011-93-UE Transpunerea în statele membre a expirat în decembrie 2013 și acum trebuie făcut o analiză. Cum arată acest cadru legislativ de luptă împotriva abuzului sexual și exploatării copiilor? și implementarea directivei. Doamna Corața Bild a prezentat înainte de vară proiectul de raport. Astăzi vom discuta despre cele 160 de amendamente depuse la raport. Mă bucur că avem pe doamna raportor alături de noi și că vom putea discuta acum aceste amendamente, iar după aceea vom discuta cu membrii comisiei noastre și cu raportorii din umbră. Doamna raportor, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Abuzurile sexuale asupra copiilor sunt o infracțiune oribilă. Vorbim de copii, câteodată bebeluși, cei mai vulnerabili membri ai societății noastre, violență psihică, psihologică și pe internet. Toată această violență e consolidată de imaginile cu infracțiuni comise, care sunt publicate, sunt împărtășite, se plătește pentru ele și toate acestea devin parte dintr-un comerț profitabil. Și apoi Apoi, discuția despre violentă cu comentarii legate de făptași care se bucură când văd aceste abuze asupra copiilor. Toate acestea sunt lucruri care se întâmplă acum în Europa. Rețele criminale de abuz asupra copiilor online sunt foarte sofisticate și autoritățile se confruntă cu multe provocări. Există tehnici uh, sofisticate care sunt folosite și există această dimensiune transfrontalieră a acestui tip de infracțiuni. Directiva pe care am, am adoptat adoptat în 2011 are de-a face cu prevenirea și combaterea abuzului sexual și exploatării sexuale a copiilor, atât în mediul online cât și în afara lui. Și această directivă e o, un succes istoric. Se țină cont de criminalitatea transfrontalieră, unde e nevoie de cooperare transfrontalieră, astfel încât să fie găsite soluții. soluții. Directiva are standarde minime pentru sancțiuni și măsuri de prevenire a abuzului sunt definite acolo ace, aceste infracționalități și apoi se combate impunitatea și sunt protejate victimele copiii. Am primit două rapoarte de implementare din partea Comisiei. Am organizat trei audieri, una la Libe, unul în cadrul PPE și una la reuniunea expert, raportorilor din umbră, cu experți, cu societatea civilă, reprezentanții autorităților de punere în aplicare a legii în statele membre, împreună cu raportori din umbră, cărora țin să le mulțumesc pentru cooperarea foarte bună, cred că am reușit să facem o evaluare aprofundată. Am încercat să țin cont de toate părerile și continui să o fac și la amendamentele de compromis pe care le prelucrăm acum. Care este obiectivul raportului nostru? Ne dorim să identificăm dacă statele membre pun în aplicare directiva în mod deplin și corect, care sunt minusurile și să facem recomandări recomandări cu privire la cum poate fi și mai bine pus în aplicare directiva. Ați vorbit de cele 160 de amendamente pe care le-am primit. Majoritatea dintre acestea critică Comisia. Critică Comisia pentru că a furnizat mai degrabă rapoarte mai multe cu privire la transpunerea directivei și nu respectarea acestei alinierea la ea. Și eu am asemenea amendamente, dar aș vrea să spun că poate accentul ar trebui să cadă mai degrabă asupra statelor membre și nu să fie învinuită Comisia Comisia. Directiva nu le obligă pe statele membre să furnizeze statistici. Într-o revizuire viitoare, pe care nu o solicit acum, putem să facem și așa ceva, să le obligăm să uh, furnizeze statistici, de, statistici detaliate, însă în acest raport putem să le cerem să coopereze mai bine și mai mult și să furnizeze informațiile necesare și statisticile necesare Comisiei. Și bineînțeles așteptăm un raport suplimentar din partea Comisiei care să fie unul mai aprofundat. Pe restul amendamentelor, dacă îmi permiteți, domnule președinte, urmez structura directivei pentru că vorbim de legislație penală, sunt lucruri uh, tehnice și complicate pe acest tip de legislație penală. În primul rând, am propus un amendament și mulți alți colegi de asemenea pentru a modifica termenul de pornografie infantilă și să îl înlocuim cu materiale în care apare abuz sexual al copiilor. De ce? Pentru că nu ne dorim o dublă victimizare. Ține de consimțământ. Pornografia infantilă înseamnă consimțământ, însă eu vreau să reasă foarte clar faptul că avem acest punct politic de a cere o înlocuire a termenului de pornografie infantilă infantilă, vrem să ne asigurăm că materialele cu abuz sexual asupra copiilor în niciun caz nu reduce aria de aplicare, pe, pentru că în continuare vorbim de tipuri de infracțiuni și se include și ceea ce e în directiva acum, și anume pornografia infantilă. Îmi pare rău că intru în detalii tehnice, însă e foarte important. De exemplu, rețele de de pedofilie folosesc, pune, ima- pune și imagini postate de părinți cu copii goi sau ce găsesc în dosare medicale. Și apoi, când aceste materiale sunt utilizate, devin material infracțional, deși la început nu sunt. Apoi, alte amendamente cer măsuri înăsprite în statele membre pentru astfel de infracțiuni cu persoane care comit un abuz sexual și sunt persoane apropiate de copii și de cele mai multe ori așa stau lucrurile. Cei care trebuie, trebuie să aibă grijă de copii, cei care au autoritate, în încredere, în spatele ușilor închise comit asemenea infracțiuni și timp de mulți ani. Apoi, personal trebuie, de multe ori există o lipsă de supraveghere și astfel se ajunge la comiterea unor asemenea, unor asemenea infracțiuni. Cred că trebuie să mai includem pentru, să ne, pentru a asigura viitorul și noi forme de infracționalitate oribile pe care se dezvoltă pe internet, pornografia de răzbunare, exploatare, lucruri care afectează o întreagă generație de tinere. Vedem fete care se sinu sinucid pe Facebook pentru că nu au putut să scoată de pe internet poze cu relații sexuale care au fost puse pe internet de lor prieteni și la care prietenii comentează, iar fetele nu mai suportă asemenea situații. Când ajungem la al doilea punct din directivă, ancheta și um, pedepsirea, aici sprijin amendamentele care celor statele membre, statelor membre să folosească toate instrumentele existente. Avem ordin de, de investigație, Europol face multe pentru a combate asemenea rețele infracționiste. Le cerem să folosească resursele astfel încât să ating obiectivele și să folosească mai mult echipele mixte de investigare. Apoi, în ceea ce privește îmbunătățirea de partajare a informației și pe acestea le sprijin și interoperabilitatea bazelor de date. Capitolul privind prevenirea sprijin amendamentele care cer statelor membre să aibă programe de prevenție și intervenție. Uh, pentru cei care ar putea să ajungă abuzatori ai copiilor. Stimați colegi, poate vă amintiți că apar acestea în articolul 22. Apoi, amendamentele privind formarea personalului, educația copiilor și părinților, creșterea gradului de conștientizare cu privire la riscurile de pe internet. E o sarcină mare pe care o avem cu toții și să includ legislație în ceea ce privește uh, protecția copiilor. Încercăm să lăsăm totul foarte extins, să nu, excludem, să nu excludem pe nimeni, cei care au acces la copii. Apoi, colectarea de date în registre naționale, astfel încât să fie crescută uh, să fie crescute informațiile legate de aceștia. La capitolul în ceea ce privește protecția și asistarea victimelor, aici trebuie să existe helplines, linii telefonice pentru copii și să, fie, să, se împărtă, să se împărtășească cele mai bune practici între statele membre și să fie evitată dubla victimizare a copiilor. La capitolul privind blocarea și ștergerea, articolul 25, faimosul articol, voi termina cu acesta pentru că a fost unul foarte controversat. Eu însă mi-am depus amendamente în acest sens și am sprijinit amendamente din partea colegilor pentru a clarifica faptul că re- ștergerea materialului e principalul nostru țel. Statele membre folosesc în continuare mai mult blocarea site-urilor de pe internet în loc de ștergere. Bineînțeles, blocarea trebuie să fie folosită atunci când nu se poate face ștergerea, eliminarea de pe internet. Trebuie îmbunătățită cooperarea din statele membre cu industria, cu platformele, cu rețelele sociale și cu statele terțe când IP-urile vin din afara UE. Trebuie să fie actualizată lista neagră cu site-uri care conțin pornografie infantilă și trebuie împărtășite în timp real asemenea liste negre între statele membre și cu Europolul și cu Centrul European de infracționalitate pe internet și Interpolul. Am introdus dispoziții care fac să fie obligatoriu pentru furnizorii de internet să raporteze într-un mod proactiv abuzul asupra copiilor, materialul detectat în acest sens, să uh, anunțe poliția. Și aici sunt rețele care chiar își aduc aportul astfel încât să se identifice Uh, tot timpul la astfel de pagini de internet țin legătura cu autoritățile de aplicare a legii astfel încât să fie eliminat materialul ilegal. Apoi liniile telefonice trebuie să existe și să aibă resursele necesare. În concluzie aș spune că e foarte important ca statele membre să pună în aplicare directiva într-o manieră rezistentă la viitor, să folosească toate instrumentele de care e nevoie pentru a dezintegra rețelele infracționale. Pentru că dacă sunt lucruri pentru că și să folosească tehnicile cele mai noi, dacă criminalii pot, putem și noi să fie identificați infractorii online. Și aștept cu nerăbdare să ascult aportul colegilor mei și să colaborăm. Mulțumesc! Uh, Mulțumim, Ana Maria! Și acum... Și acum din partea S și D, Caterina, Caterina Cinici. Vă rog. Mulțumesc, doamna, domnule președinte. Aș vrea să intervin pentru a-i mulțumi doamnei Ana Maria Corața Bil, precum și tuturor colegilor raportori din umbră care au contribuit la acest raport, fiindcă, din punctul meu de vedere, tema aceasta se cuvine neapărat abordată. E o temă extrem de delicată, dar este extrem de important să le oferim tuturor copiilor protecția necesară în fața riscurilor față de care sunt expuși, din păcate, în societatea contemporană, printre care riscurile asociate utilizării internetului. Așadar, acord întregul sprijin celor spuse de colega noastră, de Ana Maria Corața Bild, și pentru multele amendamente care au fost prezentate și pe care Ana Maria a încercat să le sintetizeze. Aș dori, dacă îmi permiteți, să mă opresc un pic asupra câtorva elemente. Am apreciat foarte mult amendamentul menit uh, modifică, să se modifice termenul pornografia infantilă. Cred că mai potrivit este pornografie uh, care îi privește pe minori, fiindcă trebuie să nu îi victimizăm pe chiar copiii care sunt ei victime, să nu îi victimizăm și mai mult pe copiii care sunt deja victimele acestui fenomen. Apoi, uh, în ce privește schimbarea de mentalitate, schimbarea de paradigmă culturală care ar trebui să fie răspândită, să, fie, să se universalizeze așa încât să nu se reproșeze tocmai copiilor care devin victime ale acestor infracțiuni atât de cumplite nimic. Să nu facem cumva ca ei să fie, victim, să, să fie supuși unei forme de victimizare secundară care ar duce la agravarea traumei deja suferite. Și acum, în ce privește problema aceasta a schimbării paradigmei culturale, E o chestiune care trebuie subliniată prin intermediul uh, unor programe de prevenție și de educare Cred că e important să oferim copiilor toate modurile posibile de apărare, dar în același timp trebuie să li se transmită, să li se predea, dacă vreți, și lor care sunt uh, instrumentele de care se pot ei folosi pentru a se apăra singuri, mai ales pe internet. Acesta este prima modalitate de a-i ajuta să se apere, pe lângă tipurile tradiționale de educație, și pe lângă educația adresată adulților, părinților, astfel încât aceștia să-i poată apăra, să-și poată apăra copiii de riscurile cu care se confruntă pe internet. Și încă un aspect, și cu acesta voi încheia, pentru că sunt perfect de acord cu toate amendamentele și cu munca depusă de doamna Corața Bil, dar încă un, pe un aspect aș dori să mai insist, și anume faptul că trebuie acordat sprijin și orientare statelor membre, îndemnându-le ca ele să coopereze de plin pe marginea acestui tip de infracțiuni pe internet. E vorba de, în ultima instanță, pentru că e vorba de internet, e vorba de infracționalitate transfrontalieră și asta necesită în mod fundamental o cooperare între statele membre, dar asta presupune și ca statele membre să primească resursele necesare care să le permită să se folosească în mod optim și mm, uh, folosind în întregul potențial al instrumentelor informatice care pot combate acest fenomen, pentru că toate aceste infracțiuni împotriva minorilor trec prin internet. Deci, statele membre trebuie să se doteze cu soluțiile inovatoare tehnologice care să le permită să urmărească penal, să-i urmărească penal pe cei care se fac vinovați de astfel de infracțiuni. Și închei spunând și e un amendament care a fost inclus, că trebuie oferit sprijin și copiilor care sunt victimele acestor infracțiuni. Le mulțumesc tuturor celor care au lucrat la acest raport și vreau să mai exprim o dată întregul sprijin pentru munca depusă pe marginea acestui raport. Mulțumesc! Uh, Mulțumim mult, domnul Iorec, cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte abuzul sexual asupra copiilor, distribuirea unor materiale, comportamentele acestea sunt unele dintre aspectele cel mai întunecate ale societății noastre și trebuie să fie combătute fără milă. Îi mulțumesc doamnei raportor pentru munca făcută, pentru că avem de-a face cu probleme europene, vorbim de infracționalitate transfrontalieră, e ceva pe ce trebuie să luptăm împotrivă și internetul nu cunoaște frontiere. Cred că ar trebui să intrăm adânc în subiect. Amendamentele mele aduc totul într-un context cultural extins. Avem două convenții de la Geneva, uh, prin care țările sunt obligate să lupta împotriva pornografiei infantile, însă nu sunt respectate. Noi acte legislative, cum ar fi, de exemplu, Convenția privind televiziune transfrontalieră unde sunt e interzis să un asemenea materiale, nici acestea nu sunt respectate. Ce ne spunea Ana Corața e foarte potrivit. Vorbim de pornografie uh, abuzivă. Unul din scandalurile cele mai mari sunt acestea. Știm ce s-a întâmplat cu cazul Fritzl din Austria. Acesta era un uh, obsedat de pornografie. Urmărea pornografia și apoi la, pe dispozitive și apoi făcea în realitate ceea ce vedea. De aceea, cred că trebuie să ne gândim la cum arată cultura în care trăim în ziua de astăzi? Cum se încalcă simțul decenței și cum se ajunge la ceea ce ne spunea, spunea doamna raportor. Fetele sunt încurajate să facă ceva în cadrul unei relații și apoi toate acelea devin publice. Acest document trebuie să fie complet și să elimine cauzele care sunt acceptate și să elimine aceste infracțiuni îngrozitoare. Ana Maria, îți voi da din nou cuvântul pentru a face un rezumat al dezbaterii. Avem votul în comisie pe data de 21 noiembrie. Nu cred că mai dorește cineva să intervină. Jean, nu te observasem, îmi cer scuze. Jean. Mulțumesc. Nu știu dacă voi adăuga mult la ceea ce s-a spus deja. Însă, cred că raportul încă de la început era unul foarte puternic. Amendamentele pe care le-am depus aveau de-a face în parte cu datele care ar trebui să fie disponibile, dar nu sunt. Faptul că lipsește cooperarea în continuare între statele membre în acest domeniu și o chestiune pe care am dorit să o semnalăm de asemenea în ceea ce privește schimbul de informații între autoritățile de poliție și așa mai departe și aici trebuie să ne asigurăm că aceste informații sunt sigure și că nu ne, neintenționat mai sunt folosite ca o, încă o resursă. În linii mari suntem foarte mulțumiți de cum merge această discuție și faptul că se schimbă totul din perspectiva abuz asupra copiilor e ceea ce am încercat să introducem în directivă de la început. Acesta este un raport de implementare a directivei și nu avem o discuție despre ce considerăm de pornografie sau orice, ci de, e un raport de implementare. Ne bucură faptul că am reușit să reluăm chestiunea legată de verificări, de schimbul de informații între cei care au o condamnare pentru abuz asupra copiilor și să încercăm să-i eliminăm de la orice posibilitate de a lucra cu copiii. Cred că ce avem aici e un răspuns puternic, ar putea fi un răspuns puternic la acest raport de implementare sau în unele cazuri a lipsei implementării. Uh, textul pe care îl avem în față, pentru că cu toții suntem de acord că e un subiect extrem de grav și de aceea ne-am dorit ca anumite state membre să accelereze în combaterea acestor fenomene, așa cum ar trebui ele într-adevăr combătute. Mulțumesc! Mulțumim, Gin, îmi pare rău că nu te observasem la început. Verific dacă nu mai e nimeni altcineva care dorește să intervină, nu. Bine, Ana Maria, dorești să ne faci un rezumat? Mulțumesc, Claude, mulțumesc, domnule președinte. Mă mulțumește faptul că am reușit să ajungem la un consens cu toate grupurile politice și le mulțumesc tuturor raportorilor din umbră și cred că, într-adevăr, am vorbit despre schimbarea culturală, de educația copiilor, de uh, faptul că trebuie să îi ajutăm pe copii, să le dăm lor putere. E un termen foarte puternic, să avem nevoie de instrumente pentru a lupta împotriva abuzului asupra copilor. Problema e că pe internet nu vedem cine în spatele calculatorului. Există acest fenomen de atragere a copiilor. Totul devine mult mai dificil și de aceea trebuie să facem mai multe cu educația și Um, împuternicirea copiilor, securitatea, agenda, sunt de acord, trebuie să ne fie foarte clar despre ce vorbim. Cred că avem într-adevăr ocazie cu acest raport de a pune presiune asupra statelor membre să le arătăm că e urgent să facă mai multe, să pună în aplicare în întregime directiva și sper într-adevăr că vom putea să ne unim forțele și să avem aceste politici puternice împotriva abuzului asupra copiilor în Europa. Un lucru pe care vreau să-l spun și vreau să fie 100% clar. Eu sunt pentru protejarea vieții private, dar când vorbesc cu polițiștii și ne spun ce obstacole uriașe au de a-i proteja pe copii de infracționate, mai, mai ales uh, online, au un instrumentar limitat, infractorii se folosesc de cele mai noi mijloace tehnologice și cele mai inovatoare și noi trebuie să facem atunci la fel. Așa că uh, viața privată nu trebuie să ne împiedice ca pe viitor să putem face investigații să investă, și să investim în uh, instrumente astfel încât să îi descoperim pe infractor online. Vă mulțumesc, domnule președinte și raportorilor din umbră. Mulțumesc uh, și eu foarte mult și mulțumesc tuturor celor care au participat la această dezbatere și raportorilor din umbră. Mulțumesc foarte mult. Trecem acum la punctul 19. Domnul Corau, raportor. E vorba de prezentarea amendamentelor și vreau să vă reamintesc că pe 29 iunie am avut prezentarea inițială, iar raportorul pe 28 septembrie și-a prezentat proiectul de raport. Consiliul a, abordat, a adoptat uh, abordarea generală în uh, iunie, iar directiva armonizează efectele spălării de bani, inclusiv uh, a infracțiunilor principale și am avut înaintate 182 de amendamente de la lista mm, infracțiunilor principale, schimbări și adăugiri, definiția mm, spălării de bani, prezumție și dovadă, la despre și confiscare, dau acum cuvântul raporturilor din umbră și tuturor celor care doresc să ia cuvântul. Mulțumesc foarte mult pentru atenție. Eh, știu că e greu, ne întâlnim joi după masa, după o dimineață foarte uh, plină și încă o dată vă mulțumesc pentru prezență și dau cuvântul domnului Corau. Aveți cuvântul, domnul raportor. Bine, înanți... Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori mai întâi să le mulțumesc tuturor raportorilor din umbră pentru numeroasele amendamente care au fost prezentate și al căror conținut demonstrează o, o cunoaștere aprofundată a unui subiect extrem de tehnic, cum este cel pe care îl discutăm în acest raport. Am primit 182 de amendamente și în baza lor ne propunem să ajungem la compromisuri cât mai bune. Multe dintre aceste amendamente sunt în linie cu poziția pe care noi înșine am prezentat-o și o completează. Intenția mea este fără îndoială ca împreună cu toți raportorii din umbră să reușim să ajungem la o poziție comună, la compromisuri, cât mai repede cu putință. Am încercat deja să facem acest lucru până acum din cauza întârzierilor pe care le-a înregistrat desemnarea acestui raport, încredințarea acestui raport, și am toată convingerea că acum s-au întrunit toate condițiile să reușim pozițiile sunt în mare măsură foarte apropiate. N-am să mă opresc decât asupra câtorva dintre amendamente, înainte de a da, de a da cuvântul uh, raportorilor din umbră. Mă voi referi așadar la elementele principale ale raportului pe care raportul final considerăm noi că va trebui să le conțină. De exemplu, infracțiunile fiscale cred că ar trebui să fie cuprinse în lista infracțiunilor presupuse. Sunt infracțiuni prin care banii sunt luați uh, din uh, ceea ce se datorează fiscului și introduși în economia reală, ceea ce creează un fals avantaj competitiv celor care fac evaziune fiscală și nu respectă regulile. Deci cei care Companiile care procedează în felul acesta, din punctul nostru de vedere, trebuie pedepsite. Apoi, în ceea ce privește autospălarea de bani, trebuie să fie uh, să fim atenți la situațiile paradoxale care s-ar putea crea, de exemplu, situațiile în care un hoț de biciclete care folosește bicicleta furată pentru a face alte furturi uh, scapă de pedapsă, deci trebuie să fim atenți la, la astfel de lucruri. Apoi, în, în acest uh, domeniu am uh, ajuns la un punct de vedere practic comun cu raportorii din umbră și aș dori să menținem această abordare și pe viitor în uh, compromisurile la care vom ajunge. Vreau să avem un fel de uh, Uh, dublu, de, de, de dublu strat, de, de două straturi de, pe care vom aborda acest aspect, cu uh, includerea și a traficului de persoane, iar în ceea ce privește uh, trafic, uh, în ceea ce privește infracțiunea presupusă, această problemă trebuie să fie regula Trebuie în același timp să ținem seama de dreptul intern al statului membru în ceea ce privește infracțiunea de spălare de bani și autospălare de bani. De asemenea, mă bucură faptul că uh, se ține seama și de pedepsa maximă și de pedepsa minimă, în, inclusiv în uh, uh amendamentele înaintate, inclusiv de circumstanțele agravante și se vorbește și de sancțiunile uh, suplimentare interzicerea, de exemplu, de a ă, avea o funcție publică, interdicția de a participa la alegeri. Iată încă ă, un subiect foarte important. Suntem de acord că trebuie îmbunătățită cooperarea între autoritățile judiciare și cele de combatere a acestor infracțiuni și ca acestea să dispună de instrumentele și mijloacele adecvate pentru a putea ă, acționa în timp util împotriva acestor tipuri de infracționalitate, inclusiv prin utilizarea mijloacelor, eh, inclusiv a utilizării monedelor virtuale. În ce privește problema infracțiunii spălării de bani. Această infracțiune trebuie să mm, se lege, așa cum propunea un amendament, și de culpa gravă. pentru că altminteri riscăm să deschidem în prea mare măsură uh, acest concept, făcându-l, făcându să poată acoperi orice. Dar asta deja e o discuție tehnică, juridică, pe care cu siguranță o vom purta. Aș vrea să reiterez importanța de a se ajunge la cele mai bune soluții pe marginea fiecărui subiect în parte abordat în acest raport, și considerăm că textul final trebuie să conțină drepturile procedurale și, și faptul că ele trebuie să fie garantate chiar și persoanelor care sunt uh, uh învinuite și apoi condamnate, deci nu trebuie să nu trebuie să uh, supunem, uh, să culpabilizăm, de exemplu, dobândirea de bunuri sau servicii pe care persoana respectivă are dreptul să le achiziționeze sau care servesc, utiliză, uh, sau servesc uh, nevoilor sale primare. Sper să avem o, o cooperare cât mai bună și să ajungem cât mai rapid la compromis. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule Corau. Vor lua cuvântul acum raportorii în umbră începând cu Monica Holman de la PP. Vă mulțumesc, domnule președinte. În primul rând vreau să îi le mulțumesc colegilor, colegilor și raportorilor din umbră, raportorilor din umbră. Le mulțumesc de asemenea și celor din Comisia Europeană pentru colaborarea bună și intensă. Am uh, analizat toate amendamentele și trebuie să spun că în părți foarte importante am ajuns la consens. Există nuanțe despre care trebuie să mai discutăm, unde avem poziții diferite, dar cred că totuși pe părțile importante și, și acestea merg în sensul cel bun. Apoi, o pedeapsă minimă care să existe și uh, să, să vedem uh, exact despre ce fel de pedepse e vorba atunci când există circumstanțe agravante. Da. Pentru că atunci să nu scape persoana respectivă cu o pedeapsă în bani, ci să existe o pedeapsă minimă prevăzută. Uh, Păi directiva din 2014 în ceea ce privește uh, bunurile rezultate din infracțiuni și ce se întâmplă cu ele și cu acestea. Și aici trebuie să facem o legătură cu directiva. Cred că e un lucru pozitiv. Cred că pe părțile cele mai importante vom putea găsi o soluție bună. Există puncte pe care le văd cu ochi mai critici, de exemplu, în următoarele. Dacă Ah, sarcina probei trebuie să cadă asupra persoanei. Așa funcționează dacă se găsesc bani în contul unei persoane. Se întreabă de unde vin banii, așa ceva se poate face, nicio problemă. Dar când o persoană are un cont pe care îl folosește, dar nu sub numele ei, sau poate contul se află, Doamne ferește, în alt stat, atunci această persoană nu poate să dovedească așa ceva. Am încercat să facem așa ceva în Germania a fost nevoie de 12 ani să putem să facem această dovadă a probei, pentru că abia după 12 ani am putut să uh, demonstrăm că suntem nevinovați. Și există astfel de cazuri în Canada, în Liechtenstein. Sunt uh, bănci care trebuie să dovedească că contul nu aparține persoanei în cauză. Nu am reușit să obținem răspunsuri din partea lor, pentru că de multe ori nici băncile nu știu ce cont al cui e. Nu pot să dea astfel de dovezi, pentru că nici băncile nu știu, pentru că existau tot felul de conturi cu nume foarte ciudate, coș de Crăciun, uh, cadou de Crăciun și așa așa mai departe, nu cu un nume. Există și astfel de cazuri și când băncilor nu le este clar al cui e contul, atunci nu te poți apăra. Și de aceea e foarte important ca autoritățile să poată să afle cui aparține contul respectiv. Eu am văzut ce înseamnă inversarea sarcinii probe. Este foarte greu și când se vede, de exemplu, în, conticul Monica, în contul uh, Monica Holmeier există 20 de milioane de euro, se explice de unde vin banii. Uh, Pot sau nu pot să explic de unde vin sau nu? E o problemă când există conturi străine și aici acel beneficial owner care trebuie identificat – cine se află în spate, fie că vorbim de cont, de proprietăți, acest beneficial owner al unui cont, el trebuie să fie neapărat stabilit, pentru că dacă nu, la anchete înseamnă niște provocări foarte importante pentru autorități sau pentru persoane terțe care sunt nevinovate și nu au nimic de a face cu totul, cu acestea. De aceea, adevăratul beneficiar, beneficial owner, e foarte important, trebuie să știe cui aparține ceva într-adevăr. Astfel, autoritățile proprietăților le mult mai ușor. În Germania există probleme cu proprietățile în acest sens și că nu se cunoaște adevăratul proprietar și de aceea e foarte greu de dovedit cui aparține într-adevăr ceva. E de aceea foarte importantă această definire, chiar dacă există alt nume acolo, un cabinet de avocatură, orice se află acolo, e foarte important să existe astfel de procedee, astfel încât în cazul spălării de bani situația să fie mai îmbunătățită pentru autoritățile de investigare. A trebuit să am această experiență și eu și foarte greu am reușit să aflăm cine a folosit banii, cui aparțineau într-adevăr conturile. A fost foarte greu, trebuie să vă spun că situația a fost foarte dificilă și a fost foarte greu să ajungem pe cauză lega- pe căi legale să aflăm cine se află în spate. Am reușit și între timp persoana se află în închisoare și foarte bine, așa și trebuie, pentru că am reușit să o descoperim. Și aș mai avea o întrebare legată de political exposed persons. Nu am avut timp să mă edific, însă cred că în această categorie de persoane cred că există și o directivă care intervine aici. E vorba de uh, oameni care au poziții de încredere, cum ar fi notari, sunt persoane care au de-a face cu verificarea, supravegherea, controlul și care fac asemenea verificări în parte și pentru stat și există pentru mine astfel de persoane au o responsabilitate foarte mare și sunt responsabile nu doar din punct de vedere politic, sunt cei în care avem încredere atunci când cerem să se verifice ceva, că un document e în regulă, că ceea ce s-a făcut e conform legislației. Fie că vorbim de contabilitate, de orice altceva, aceste persoane sunt foarte importante pentru mine. Uh, și trebuie să ne asigurăm că ele nu fac parte din uh, rețele care ajută la spălarea banilor. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Uh, poate ar putea să ne vorbească raportorul despre această prezumție de nevinovăție, fiindcă am avut și directiva GRISPEC privind prezumția de nevinovăție și am vrea să știm cum se îmbină cu acest document, dar înțeleg foarte bine uh, discursul dumneavoastră. Aș vrea să știu, să știu cum, uh, cum se îmbină lucrurile și ar, poate ar putea să-mi spună câte ceva domnul raportor. Și din partea aia și de Ana Gomes. Mulțumesc. Sunt de acord cu Monica Holmeier. Uh, mulțumesc domnului raportor uh, pentru ședințele pe care le-am avut, unde am putut să să rezolvăm multe probleme, și să împăcăm puncte de vedere diferite. Acum aș dori să mă concentrez asupra aspectelor care uh, sunt problematice, după părerea mea, unde am înaintat amendamente și care sunt de mare importanță. O, um, infracțiunile fiscale sunt considerate infracțiuni principale în uh, propunerea Comisiei formularea Comisiei uh, dă flexibilitate statelor membre în ceea ce privește definirea uh, infracțiunii fiscale în dreptul național ca uh, infracțiune principală. Iată de ce am propus o restricție pentru a propune ca toate formele de infracțiuni să fie acoperite în ciuda pragurilor din dreptul național Uh, și uh, în, în cazul unor sume nedeclarate sau în momentul în care se folosesc manevre frauduloase în mod sistematic. Propunerea Comisiei și abordarea generală a Consiliului sunt pe aceeași lungime de undă în ceea ce privește faptul că pentru ca legislația de în ceea ce privește spălarea de bani să fie eficientă împotriva crimei organizate, nu este necesar să identifice elementele specifice ale infracțiunilor care au generat proprietatea și nu necesită nici uh, o condamnare anterioară. Urmărirea în justiție pe acest motiv nu trebuie să fie justificată doar de faptul că a fost uh, comisă infracțiunea într-un uh, stat terț sau într-un alt stat membru. Sunt de acord în principiu, iar în amendamentele mele vreau să le permit statele membre să urmărească în instanță aceste infracțiuni, indiferent dacă uh, infracțiunea principală este considerată um, infracțiune în jurisdicția respectivă și, bineînțeles, asta include și activitățile teroriste, traficul de ființe umane, corupție și așa mai departe. Am inclus și obligativitatea ca statele membre să incrimineze neglijența, nu numai uh, infracțiunile intenționate de spălare de bani, care, lucru care nu se recăzea în propunerea Comisiei pentru a asigura proporționalitate. Uh, iar uh, în amendamentele mele am uh, restricționat uh, pedepsa la entitățile care au obligații. Este vorba despre uh, obligația de control a acestor entități care ar trebui să cunoască riscurile spălării de bani. Bineînțeles, în aceste cazuri, autoritățile naționale trebuie să urmească în instanță uh, astfel de activități de neglijență care uh, se bazează pe dovezi, pe fapte obiective și reiese foarte clar că uh, suspectul ar fi trebuit să știe că respectiva proprietate este rezultatul activităților criminale. Propunerea comisiei prevede ca uh, uh aceste entități care au o obligativitate și dacă s-a uh, înfăptuit uh, infracțiunea respectivă. acestea trebuie să fie considerate circunstanțe agravante. Am adăugat, am fost de acord, bineînțeles, și am adăugat faptul că dacă uh, așa stau lucrurile pentru o persoană expusă politică, și acest lucru ar trebui să fie circunstanță agravantă. Iar aici sunt de uh, acord cu ce au spus colegii mei cu privire la pedeapsa minimă și am, înainte, am introdus și noțiunea de pedeapsă cu închisoarea minimă pentru um, infracțiunile comise cu aceste circunstanțe agravante. Mulțumesc, Ana, de la ECR, doamna Monica Macovei. Uh, în primul rând, îi mulțumesc lui Ignațio pentru eforturi și pentru propunerile uh, foarte bune pe care le-a făcut și colegilor care au depus amendamente asemănătoare. Pe unele probabil că o să discutăm mai aprins, dar în final o să ajungem la o soluție. Amendamentele mele privesc în principal următoarele lucruri. 1. Să avem posibilitatea condamnării infracțiunii de spălare de bani, chiar dacă nu se condamnă infracțiunea, persoana nu este condamnată pentru infracțiunea care a produs banii murdari care sunt spălați prin spălarea de bani sunt țări în care trebuie și această infracțiune prinsă sunt țări în care ajunge doar spălarea de bani deci propun ca în toate statele membre să fie suficientă infracțiunea de spălare de bani și evident confiscarea. pentru cei care sunt uh, specialiști în dreptul penal vorbim de lipsa infracțiunii predicat da? deci dacă cineva a, luat, uh, a comis o faptă de corupție și apoi banii luați prin corupție i a spălat ca să i facă curați nu mai trebuie să dovedești și corupția sau trafic de droguri. a doua propunere originea ilicită a averii uh, care este mai mare decât venitul legal. Uh, cu alte cuvinte suspectul trebuie să dovedească că originea bunurilor sau banilor a averii este licită atunci când averea este mai mare decât venitul legal al unei persoane și acum eu am o opinie diferită decât monica hochmeier despre sarcina probei. Uh, deci repet situația este în care o persoană are veniturile legale de x sumă un milion de euro și averea în totalitate este de zece milioane de euro. nu e o răsturnare a sarcinei probei pentru că practic este o apărare pentru că judecătorul va cere procurorului sau anchetatorului să facă dovada averii reale unde sunt conturile bunurile și așa mai departe și a veniturilor legale și pentru o diferență disproporționată atunci el va trebui să se apere. deci primul care face pasul este cel care acuză așa cum te acuză de o infracțiune te acuză și în acest caz că ai o avere mult mai mare decât veniturile legale. Uh, de asta eu sunt pentru uh, Uh, originea ilicită uh, uh, a averii. Și acum, sigur, avem situații de tranzacții bancare, de transferuri de cash prin hawala prin achiziții suspecte constatate de anchetatori și cred că ăsta este un pas mare înainte pentru a i prinde pe cei care spală banii prin interpuși din umbră fără să lase urme și fără identitate. de ce? pentru că sunt sigur că nu vor fi prinși niciodată. și aici deși încercăm și în uh, directiva spălării banilor numărul cinci să introducem accesul public la să, introdu, să interzicem acțiunea la purtător uh, tocmai pentru a avea accesul la beneficiarii reale ai companiilor acțiunilor uh, aș încerca și în această directivă pentru că e foarte important să interzicem acțiunile la purtător. în multe state membre sunt interzise în alte state membre s au pus restricții și în germania s au pus restricții cred că anul trecut în românia nu există nicio restricție. reamintesc pentru toată lumea acțiunile la purtător sunt hârtii anonime prin care tu deții companii deții uh, uh, părți în companii cât le ai în buzunar. dacă i le am dat ramonei sau uh, vi le am dat dumneavoastră ați deveni proprietar. nimeni nu știe asta nu există nicio evidență nicio urmă niciun registru și nimeni nu știe că sunteți proprietarul cu adevărat al unei companii sau că aveți o cotă majoritară la acțiuni. Uh, deci practic într un minut se pot schimba în șaizeci de mâini uh, aceste acțiuni la purtător deci și ele nu mai au ce să caute dacă chiar vrem să ne luptăm cu, cu, cu frauda un al treilea punct la care vreau să mă refer este criminalitatea informatică uh, pentru că este extrem de extinsă și spațiul cibernetic nu este reglementat. Uh, se folosesc monede virtuale numite bitcoin se folosesc criptomonede și atacuri prin care de exemplu ți se virusează calculatorul și ți se cere o uh, contravaloare o sumă de bani o răscumpărare pentru a ă, putea să îți recapezi datele din calculator. De aceea, prin amendamentele făcute, cerem instrumente pentru cei care anchetează infracțiunile cibernetice să poată să se lupte ă, pe măsura, cel puțin pe măsură, că înainte nu o să o poată lua, cred, dar pe măsura celor care fac aceste atacuri cibernetice. Ă, și în ultimul rând, am cerut pedepse mai mari în cazul persoanelor Uh, expuse politic aici suntem uh, se pare cu toții de acord uh, și pedepse complementare pentru persoanele și firmele care spală bani deci sporite mai mari pentru persoanele expuse politic e vorba de politicieni care au responsabilitate și iarăși o să mai spun că, cei, politicienii alternează la putere dar când sunt la putere în principal au banii în mână deci sunt cei mai expuși să se atingă de bani de asta și trebuie să aibă restricții mai mari uh, când deschid conturi să completeze mai multe date și mai multe formulare și uh, de asemenea să ia pedepse mai mari dacă comit infracțiuni uh, pedepse complementare pentru cei care spală bani de pildă interdicția permanentă de a încheia contracte de achiziții publice interdicția permanentă de a accesa fonduri europene și aici pot fi președinți de consilii județene primari uh, miniștri o interdicție pe termen lung de a candida pentru funcții alese ar fi foarte importantă sau de a deține o funcție de uh, funcționar public. Uh, deci astea sunt în principal pedepsele complementare. am să mă opresc aici și aștept cu nerăbdare săptămâna viitoare cele două întâlniri între Uh, raportorul parlamentului și raportorii de grup ai acestui raport. mulțumesc. Thank you. you want to come back quickly, Monica? Mm, Stimați colegi, stimate colege, pe scurt voiam să adaug ceva la cele spuse de Monica. Am impresia că directive ale Uniunii Europene nu sunt puse în aplicare în, Uniu- în România. Conturi fără nume nu ar mai trebui să existe. Există directive în acest sens și în Germania, în Austria era obligatoriu și în alte state unde putea să apară X-Men sau uh, orice altceva în loc de un nume pe cont. E interzis. Ce nu e interzis e acel beneficial owner, care să fie altul, adevăratul beneficiar. Și ceea ce a reieșit din, din scandalul Panama Papers, pentru că se poate ascunde adevăratul proprietar sub, în spatele unui, unei alte persoane. Și dacă putem face așa, atunci vom ști întotdeauna cine este adevăratul proprietar al unui cont, al orice, de orice vorbim, ceva virtual, ceva real, indiferent ce. De aceea, pentru mine, subiectul beneficial owner e foarte important. Cine e proprietarul de drept? Și în interesul autorităților e acest lucru. Autoritățile trebuie să poată să aibă acces la informații și autoritățile fiscale și procuraturile, toate tipurile de autorități. Există și băncile și alte instituții care sunt foarte îngrijorate și ele de acest subiect. Așa că trebuie să existe această posibilitate de a le aduce la suprafață pe adevăratul beneficiar și apoi pentru el să se deschidă o potențială anchetă. De aceea eu cred că trebuie să existe structuri sistematice care să fie însărcinate cu acestea și comisia să insiste pe punerea în vigoare a directivei, indiferent despre ce stat membru vorbim, într-adevăr să fie transpusă directiva, pentru că vedem, există tot felul de directive care nu au fost transpuse, nu se întâmplă în continuare nimic în statele membre, e ceva ce mă enervează tot mai mult, pentru că ne gândim la lucrurile atât de minunate, le facem în Uniunea Europeană și apoi vedem că în România încă e posibil să ai un cont fără nume. Pentru mine așa ceva nu se mai poate, pentru că sunt lucruri interzise de mult timp și acest beneficial owner e un vid legislativ care încă există, pe care trebuie să-l suprimăm pentru că se folosesc foarte mult de el infractorii, au tot felul de moduri în care își ascund fluxurile financiare. Uh, sunt total de acord cu tine, Monica. Eu mă lupt să implementăm directivele. Acum, în România, este în Parlament directiva a patra pe spălare de bani și acțiunea la purtător n-au nicio da. limită. Sunt patru state în Uniunea Europeană, România, Spania, Portugalia și încă una, <laughs> care nu are, nici, care nu are nicio limită la acțiunea la purtător. Iar eu uh, sunt uh, raportor și în, uh, pentru directiva a cincea și spun că este o bătălie ca să avem accesul la beneficiarii reali ai companiilor sau trusturilor. Deci încerc și acolo, încercăm și aici. Mai departe, ce face guvernul acasă și de ce nu le transpune, poate răspunde în fața poporului. Da. Thank you. You've, Beneficial owner. Thanks. Thank you, Monica. You've set the place alight now. Now Anna wants to come in. Mulțumesc, Monica. Acum uh, vrea să intervină Ana. Da, sunt de acord cu Monica. Dar vreau să o contrazic că țara mea, Portugalia, tocmai a interzis acțiunile la purtător. Acum vreo patru luni. Și acum este în curs de a obliga oamenii să înregistreze aceste, aceste acțiuni la purtători. Și chiar un exemplu interesant. Bun. Ia uite cum vă învață raportorii din umbră ce trebuie să știți, ce Asta e bogăția dezbaterilor noastre aici în Comisia Libe. Ia uite, din experiență vorbesc cu oamenii aceștia. This is it, you know. This is why we're like, just one second, Mr. Cora, I just wonder, um, do you want to hear some quick thing from the Commission? Doriți să știți și care este punctul de vedere al Comisiei? Poate va mai îmbogăți dez dezbaterea care a avut deja loc. Caterina, vrei să intervii și tu? Ești sigură? Ai, ai așteptat cu răbdare Chiar ești sigură că nu vrei să intervii? Nu, trebuie să plec foarte repede. Îți mulțumesc foarte mult, Clo. Data viitoare însă cu siguranță. Mulțumesc pentru că ai participat la dezbatere. Așa am să-l rog pe raportor să mai aibă câteva momente răbdare și să dăm cuvântul și reprezentantului Comisiei. Mulțumesc, domnule raportor. Am văzut toate amendamentele propuse în Parlament, toate cele 182 și suntem destul de optimiști nu numai pentru că multe dintre aspectele propunerii inițiale a Comisiei rămân intacte, ci și pentru că aspectele suplimentare care s-au adus în discuție sunt foarte bune. Cum spuneați, unele amendamente pot uh, spori caracterul de descurajare, altele duc la încurajarea uh, cooperării în cazurile transfrontaliere. Și domnul raportor și Ana Gomes vorbeau de cazuri în care bun, în care uh, rezultatele de pe urma infracțiunii sunt furate dintr-o altă țară decât cea în care sunt spălate. Iar infracțiunile predicat comise în afara țării sunt, trebuie să fie infracțiuni și în țara în care au, și-au originea. Apoi sunt uh, uh, foarte multe viduri legislative, foarte multe portițe legislative în țările terțe, deci trebuie să fim atenți nu cumva să lăsăm nepedepsită o, o, seară <clears throat> o seamă de infracțiuni. Apoi, uh, eutanasia, avortul și drogurile reprezintă infracțiuni în anumite părți și în altele nu. Trebuie deci să fim atenți la selecția infracțiunilor, uh, așa cum a făcut-o raportorul în raportul său și în amendamentele primite de la uh, Ana Gomes și Caterina Chinici. Um, first of all, one of our main objectives is the scope of money laundering. Mai întâi trebuie să atrag atenția că domeniul de aplicare trebuie să fie suficient de amplu pentru a acoperi rezultatele tuturor infracțiunilor grave, inclusiv al celor fiscale. Trebuie să fim atenți aici, trebuie să discutăm, să mai discutăm, noi suntem deschiși. Iar în ce privește autospălarea, e fundamental ca ea să intre în domeniul de aplicare, fiindcă majoritatea infractorilor de acest fel își spală ei înșiși rezultatele propriilor infracțiuni. Și, în fine, uh, cerința de a se urmări penal uh, uh, anumite infracțiuni ar putea să submineze răspunsul autorităților de combatere a acestui tip de infracțiuni și așteptăm discuția finală din noiembrie. Mulțumesc și acum, Ignațio, dacă vrei să rezumi. Mulțumesc! Mai întâi de toate, mă bucură foarte mult că s-a iscat această discuție, chiar dacă s-a depășit un pic cadrul uh, directivei propriu-zise și s-a intrat chiar uh, în alte dezbateri privitoare la uh, cine are un cont curent și așa mai departe. Dar e foarte util întotdeauna și interesant să existe o dezbatere în comisie între membrii acesteia. În ce privește sarcina probei, aș vrea eu să insist este o chestiune pe care, la care s-a referit doamna Holmeier. Aici trebuie reiterat faptul că în orice sistem de drept, inclusiv uh, cel din Italia, deci în orice sistem din Uniunea Europeană, inversarea sarcinii provei nu vizează uh, imputarea unei infracțiuni, ci vizează strict acel, uh, acea parte a patrimoniului care se referă la, care face obiectul confiscării bunurilor în așteptare, deci până când se pronunță o instanță. Deci e o mă, măsură eh, câtă vreme se așteaptă eh, un rezultat al eh, urmăririi penale. Deci să nu facem o confuzie aici între infracțiune și mm, răsturnarea probe, inversarea sarcinii probei. Apoi uh, există articolul 6, punctul B, care vorbește de, de circunstanțe agravante, unde se face trimitere la persoane cum ar fi uh, notarii sau uh, avocații sau alții care au răspundere mai mare, sunt, au expunere mai mare și ar trebui să fie persoană de autoritate morală deosebită. Nu știu dacă la această, la această chestiune se referea reprezentantul Comisiei, dar consider că faptul că ai o sarcină publică deosebită ar trebui să reprezinte o circunstanță agravantă dacă te ții de prostii. Apoi, Ana Gomes vorbea despre infracțiunile fiscale, infracțiuni uh, presupuse, infracțiuni predicat. Aici există o problemă de armonizare a regulilor fiscale privitoare la infracțiunile fiscale în interiorul Uniunii Europene și aici sunt perfect de acord. Numai că aceeași speță nu este considerată la fel între diferitele state membre. Nu, e, nu, are aceeași, nu are același statut. O infracțiune pentru 1000 de euro poate fi considerată infracțiune într-un stat și în altul nu. Deci dacă vorbim despre infracțiunea predicat ca orice fel de altă infracțiune fiscală, atunci trebuie să apelăm la Comisie să vină cu o propunere de armonizare a normelor fiscale în întreaga Uniune Europeană, ceea ce ar fi și just și corect, ca să nu ne mai pomenim pe capul nostru cu atâtea probleme în urma faptului că unele dintre aceste spețe scapă din anumite state membre pentru că se duc în altele și așa mai departe. Asta e altă dezbatere și ea rezultă din diferența sistemelor de drept uh, din statele membre. În rest, multe dintre observațiile care s-au făcut uh, sunt, cu, cu multe dintre acestea sunt întru totul de acord și eforturile pe care le vom face săptămâna viitoare pentru a ajunge la un compromis uh, sper să ne permită să ajungem cât mai rapid la un rezultat și la un numitor comun. Vă mulțumesc tuturor pentru observații și pentru amendamentele pe care le-ați înaintat și mă voi opri aici. Ignacio, thank you for your work and good luck um, with the shadows meeting. Mulțumesc foarte mult, Ignacio, mulțumesc pentru efort, uh, pentru munca ta și le mulțumesc și raportorilor din umbră pentru că au fost prezenți la această ședință într-o joi după amiază. Votul va avea loc pe 13 noiembrie. Și cu acestea am ajuns la punctele diverse. Dacă nu are nimeni, nimeni nimic de adăugat la punctele diverse, atunci încheiem aici această ședință. Ne vom revedea pe 6 noiembrie. Vă mulțumesc, dragi colegi!